sfârșitul tuturor dezbaterilor de azi. Trecem acum la dezbaterea șase proiecte de rezoluție în legătură cu Sri Lanka și am să dau cuvântul în primul rând autorilor, domnul Van Orden, pentru un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Poporul din Sri Lanka au suferit foarte mult în ultimii 30 de ani de pe urma acestei campanii teroriste duse de către tigrii tamili Acum că tigrii tamili au fost uh, învinși, Poporul din uh, Sri Lanka are nevoie de înțelegerea noastră, dar mai ales de asistența, de sprijinul nostru, pentru că încearcă să aducă țara lor pe calea prosperității și a redresării și încearcă să soluționeze problemele legate de activitățile teroriste. Mulți dintre tigrii tamili au declarat că doresc să lovească încă o dată poporul uh, um, șrilanchez, subminând acordul preferențial cu Uniunea Europeană. Sper că Comisia înțelege că e vorba de comerț și nu de ajutor ca soluție cea mai bună pentru redresarea economică. Cât despre autoritățile șrilancheze, ele trebuie să țină cont de îngrijorările exprimate de prietenii din comunitatea uh, internațională, astfel încât acordul uh, cu Uniunea Europeană Europeană să nu fie subminat. Sigur că prioritatea cu numărul unu este judecarea acestor tamili care sunt uh, ținuți în centre, procesul lor trebuie să aibă loc cât de repede cu putință, iar comunitatea internațională trebuie să-și aducă și aportul. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg Van Orden. Urmează colegul de Rosa pentru un minut și 30. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut această rezoluție, chiar dacă mi se pare că nu critică suficient guvernul din Sri Lanka. La începutul anului am fost martorii unor atacuri asupra zonei controlate de tigritamul, fără să se ajute în niciun fel cetățenii, care au fost folosiți ca niște pioni de toate părțile implicate. Au murit 90.000 de persoane astfel și lumea întreagă nu a putut să îi ajute. Acum, aproape un sfert de milion de cetățeni din Sri Lanka nu au la dispoziție facilitățile medicale necesare, nu au acces la apă curată și nici loc loc de trăit. Eu cred că trebuie să facem apel la autoritățile din Sri Lanka să respecte drepturile cetățenilor lor. Este părerea mea că dacă nu se fac repede progrese măsurabile, trebuie ca Uniunea Europeană să facă presiuni politice și economice asupra regimului din Sri Lanka. Sri Lanka depinde pentru redresarea sa economică de investiții străine directe și de susținerea economică a Uniunii Europene. Trebuie să folosim aceste pârghii pentru a-i ajuta pe cetățenii din Sri Lanka, inclusiv pe tamuli. Iar acum pentru un minut, cu colegul de Rosa și după aceea doamna Manu. Domnule președinte, am două minute, spune vorbitorul. Războiul civil de 25 de ani în Sri Lanka se pare că s-a încheiat în luna mai. Trupele guvernului au ocupat uh, teritoriile din nord. Sperăm că acest nou început să aducă pace. Oamenii suferă în urma războiului civil, dar și în urma uh, unor catastrofe naturale, cum a fost uh, valul tsunami sau alte catastrofe. Uh, Uniunea Europeană uh, oferă acestei țări acum avantaje vamale mai mari decât altor state din regiune. Ajutorul internațional uh, pentru noi este o obligație internațională pentru a înlesni oamenilor din Sri Lanka uh, viața. Din păcate, 50.000 de oameni în clipa de față încă sunt captivi în anumite regiuni, nu au medicamente, nu au alimente. Ar trebui să fie în interesul guvernului ca uh, oamenii care încă au, uh, s-au refugiat din uh, ținuturile natale să poată să, să revină. Sperăm ca și Crucea Roșie Internațională să dețină un loc cheie. Important este ca să apară modificări de democratizare în ce privește libertatea de expresie, libertatea presei, pentru că acum articolele critice sunt sancționate cu închisoarea. Eu am vizitat în repetate rânduri Sri Lanka și eu cred că un nou început în această țară va avea șanse atunci când șefii tamililor vor avea o contribuție constructivă de colaborare, dar asta înseamnă un refuz vis-a-vis -vis de orice formă de terorism și elaborarea unei strategii pentru ca drepturile omului să poată fi implementate. Eu doresc acestei țări să înțeleagă că um, acea lozincă war is an institution, războiul este o instituție, să fie dată uitării pentru totdeauna. Mulțumesc colegului. Iar acum colegul Higgins. Intervenție fără microfon. It's on. Yeah. Funcționează acum. Politica dusă de către guvernul președintelui Rajapakse împotriva tamililor a dus la un adevărat coșmar pentru tamilii care găresc acolo. Represiunea în masă de către guvernul și srilanchez împotriva indivizilor și împotriva grupurilor care s-au, s-a ridicat împotriva politicilor guvernului au dus la rezultate dezastruoase. După încetarea războiului, 300 de mii de persoane sunt uh, închise în centre, printre care 31 de mii de copii, iar aici uh, bolile și uh, subnutriția fac ravagii. Guvernul Rajapakse planifică să populeze nord-estul Sri respectiv să colonizeze această zonă care este în majoritate locuită de către tamili, ceea ce sigur că va duce la revolte în viitor. Guvernul Rajapakse este o adevărată dictatură nu are niciun fel de măsuri democratice și salut această rezoluție pentru că ne permite să condamnăm acest guvern. Am rezerve în legătură cu aliniatul 4 pentru că actele de terorism vin din partea guvernului Rajapakse împotriva populației civile și cred că având în vedere condițiile în care se află Sri Lanka, represiunea nu reprezintă o soluție. Poporul trebuie să se poată apăra împotriva represiunii militare. Însă modul cel mai bun de a apăra poporul tamil este să îi ajutăm pe săracii care se ridică împotriva guvernului și a politicilor sale neoliberale și împotriva transformării sociale a acestei țări. Cred că zăcămintele foarte numeroase ale acestei țări ar putea să fie folosite pentru, în folosul întregii uh, populații civile. Eu împreună cu partidul irlandez pe care îl reprezint, am condamnat uh, guvernul Rajapakse și milităm pentru dreptul poporilor, poporului din uh, Sri Lanka pentru autodeterminare. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegului Higgins. Iar acum un minut și 30 pentru doamna Hautala. Mulțumesc, domnule președinte. Tot ce au spus colegii mei despre situația actuală din Sri Lanka s-a confirmat atunci când Subcomisia pentru Drepturile Omului a organizat recent o audiere referitoare la acest coșmar. Se constată, într-adevăr, că deplasările celor 260.000 de tamili continuă și că încalcă în continuare toate regulile dreptului internațional chiar dacă de mai multe luni războiul s-a încheiat. Libertatea presei are de suferit. Ieri, o organizație care se numește Reporteri Fără Frontiere a constatat că libertatea presei în această țară se află pe locul 172 din 175 de state evaluate. Se se cere ca reprezentanții organelor ONU să aibă acces la aceste centre de detenție și în această rezoluție constatăm în ceea ce privește organizarea alegerilor locale că uh, ar trebui să spunem ca aceste alegeri să aibă loc. Asta am dorit noi verzii să introducem în text. În ceea ce privește politica comercială, mă bucură faptul că Comisia analizează o posibilitate de a vedea cum poate Sri Lanka să își respecte cerințele din convențiile pentru drepturile omului. Sperăm ca Comisia să facă o muncă imparțială și obiectivă și să ne prezinte concluziile sale ca să vedem dacă Sri Lanka merită acest tratament preferențial. Mulțumim, doamnă Hautala. Acum nu urmează vorbitorii în numele grupurilor. Domnul Poselt, un minut. Domnule președinte, cei care sunt încununați de victorie trebuie să fie și generoși. Eu cred că uh, mulți în Sri Lanka nu și-au dat seama de acest lucru. Trebuie să vedem care poate fi rezolvarea uh, unei cauze pentru un conflict între naționalități. Trebuie să conștientizăm că nu există un concept care să ofere tamililor niște drepturi. Ambele părți trebuie să se apropie una de alta pentru a găsi o soluție politică. Noi am combătut pe drept cuvânt violența. Atunci când ă, avem de-a face cu acte de violență, nimic nu poate fi înfrumusețat. Dar sarcina noastră este să înlăturăm cauzele pentru această violență trebuie să uh, înceteze un război, dar trebuie să construim pacea. Vedem care este situația din Bosnia. La mulți ani după încetarea războiului, încă nu s-au găsit soluții pentru o pace durabilă. Îmi fac griji pentru Sri Lanka pentru că această problemă există de sute de ani, a fost înăsprită în perioada colonială. Noi trebuie să ne străduim să mediem între ambele părți pentru ca ele să poată să se apropie una de alta. Mulțumesc colegului Posselt, doamna Geringer de Oedenberg, următoarea vorbitoare. Mulțumesc, domnule președinte. În mai 2009, războiul civil din uh, Sri Lanka a luat sfârșit după trei decenii. Însă, din păcate, toate problemele acestei țări persistă și ele trebuie rezolvate. Din motive politice, autoritățile dețin 250.000 de persoane în închisoare. De asemenea, libertatea de exprimare este atacată. Un ziarist a fost uh, condamnat la 20 de ani de închisoare, conform unei uh, sentințe a Curții Supreme, un uh, fapt care a fost condamnat de către Uniunea Europeană. De asemenea, minele antipersonale amenință viața și sănătatea cetățenilor acestei țări. Sri Lanka nu este parte semnatară a Convenției de la Ottawa, Ottawa care ar fi putut rezolva problema deminării și care ar putea de asemenea acorda și uh, ajutor victimelor uh, minelor antiperso- uh, antipersonal. Sri Lanka și poporul său merită democrația. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Geringer von Oedenberg. Doamna Deli, următoarea vorbitoare. Monsieur le Président, mes chers collègues... Domnule președinte, dragi colegi, de luni întregi, guvernul din Sri Lanka um, ține sub control uh, situația civililor tamili, împiedicând accesul mass mediei străine sau a organizațiilor umanitare. Este vorba de o încălcare completă a drepturilor internaționale și a drepturilor omului. Aproape toți civilii au fugit din calea luptelor dintre armată și tigrii tamili. Peste 240.000 de persoane sunt deținute în 30 de centre păzite de armată în nord-estul nord, insulei. Civilii pot să iasă numai pentru a primi îngrijiri medicale de urgență și asta sub uh, escortă militară. În anumite centre, peste 1.000 de persoane mor în fiecare săptămână, în principal din cauza dizenteriei. Condițiile de trai sunt îngrozitoare. Președintele Rajapakse a declarat săptămâna trecută că numai uh, 170.000 de uh, civili vor fi eliberați. În fața amploarei acestei drame trebuie să continuăm să facem presiune asupra guvernului din Sri Lanka ca să obținem eliberarea tuturor civililor, accesul ziariștilor la aceste centre și trimiterea rapidă de ajutor umanitar. Vă mulțumesc! Mulțumesc colegei Deli. Iar acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Domnul Tenoc are cuvântul. Domnule președinte, în calitate de reprezentant al Londrei, care a fost confruntată cu acte teroriste în ultimii ani, am simpatie pentru Sri Lanka. Iar campaniile declanșate de tigri tamili au uh, distrus multe din localitățile acestei țări frumoase există acum demersuri de a combate această grupare teroristă și trebuie să uh, dorim succes uh, actualului președinte, dar trebuie să creăm o societate post-conflict uh, o prioritate a guvernului trebuie să fie și ca toți cei care se fac vinovați de acest război să fie aduși în fața instanței imediat după conflict, cred că cea mai bună cale de a progresa ar fi să garantăm că există un echilibru pentru o Sri Lanka prosperă și să dăm uh, susținere guvernului Sri Lanka. Uniunea Europeană trebuie să promoveze acorduri comerciale pentru că războiul a distrus peste un milion de locuri de muncă și uh, milioane de cetățeni nevinovați au avut de suferit în urma conflictului. Mulțumesc colegului Tenoc. Colegul Kelly are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur, în calitate de deputat irlandez, că colegii mei, printre care uh, Joe Higgins, uh, Provincia de Rosa, s-au exprimat în legătură cu Sri Lanka și cu Iranul. Într-adevăr, aceste probleme ne privesc pe noi, pe toți, pentru că considerăm că discriminarea uh, din aceste state persistă de prea mult timp. Însă, astăzi, soluția trebuie să vină prin intermediul democrației, democrației și al dezbaterilor. Sper că, după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, noul statut pe care președintele și înaltul reprezentant îl vor avea, vor permite să aducem bunul simț și buna înțelegere în aceste locuri, astfel încât prin eforturi uh, diplomatice să obținem uh, un mod de viață mai democratic. Vă mulțumesc! Danke, colegi Kelly, Frau Kollegin Mulțumesc, colegului Kelly, doamna Corola. Arvoisa puhemies, olemme seuranneet ja kommentoineet. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, vorbit de mai multe ori despre Sri Lanka, am monitorizat situația de acolo și de multe ori am pierdut speranța de a găsi o soluție. Războiul a durat 25 de ani și a uh, luat sfârșit după învingerea tigrilor tamili. Acest război a provocat multe morți și a făcut ca multe persoane să devină refugiate. Trecem acum printr-o perioadă foarte gravă în centrele de detenție foarte multe persoane au de suferit. Sperăm ca după această rezoluție uh, autoritățile de acolo să permită ajutoarelor umanitare să ajungă la populație. Avem nevoie și de un angajament al comunității internaționale care să-și ia un angajament de construcție a păcii pe termen lung pe această frumoasă insulă. Acest ajutor trebuie să fie însoțit de ajutor pentru eliminarea minelor antipersonal. ui, desfătă. Mulțumesc, doamne eh, Corola, și acum domnul Romeva Ruer are cuvântul. Iar mulțumesc. Eh, Aș vrea să sprijin ceea ce a spus doamna Hautala. Trebuie să ținem seama de rolul pe care Națiunile Unite eh, trebuie să și-l asume. Aș vrea să reacționez și la ceea ce a spus domnul Van Orden, pentru că Lucrurile stau în felul următor. Noi încercăm acum să uzăm de un instrument facilități comerciale cu uh, obiective uh, bine gândite și în bună intenție. Dar noi nu trebuie să devenim uh, acum sprijinitori ai unui guvern anume. Noi trebuie să vedem dacă administrația din Sri Lanka face ceea ce trebuie pentru a își asuma responsabilitățile în domeniul umanitar. Iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, atunci putem cere

Mulțumesc domnului comisar Orban. Aici încheiem dezbaterile, vom trece imediat la vot, dar vreau să vă spun că astăzi la eh, explicațiile de vot am avut discuții și acum la CatchDI. Ordinea, eh, regulamentul prevede ca eh, după ce procedura CatchDI a fost declanșată,